So, meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der Stimate doamne, stimați domn, datorită dificultăților în trafic și a altor dificultăți tehnice din instituția noastră, începem puțin mai târziu astăzi, dar sper că măcar masa critică de prezență a eurodeputaților uh, a fost atinsă și o salut pe vicepreședinta Comisiei, Viviane Reding, care ne va vorbi despre dreptul contractual. Din păcate, Diana Wallis, care este coraportor, încă nu a ajuns în sală. Asistenții ei mi-au comunicat că ar trebui să sosească în orice minut. Eu aș vrea însă totuși să nu reinem prea mult din timpul doamnei vicepreedinte și vă propun să încep. O comunicare din partea edinei coordonatorilor în ce privete cele două uh, directive în legătură cu care cele două grupuri politice mari trebuiau să cadă de acord, uh, avem un rezultat și anume în ce privete punctul 2, transparența. Alin CAFI din partea grupului SD va prelua activitatea de raportor și pentru punctul 3 este vorba despre directivele eh, privind bilanțul. Eh, voi face eu din partea PPE acest raport. Doresc să informez Comisia, sper că nu există obiecții. Ca atare, presupun că această propunere a coordonatorilor este acceptată de dumneavoastră. Și i-aș da cuvântul Viviane Reding cu rugămintea să ni se adreseze în legătură cu discuțiile care în clipa de față se poartă privind dreptul european contractual sau și cu alte subiecte care sunt de interes. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, acum șase săptămâni Comisia a adoptat propunerea pentru un regulament privind uh, legislația europeană comună în materie de vânzări, în vederea stimulării tranzacțiilor transfrontaliere în Uniunea Europeană. Parlamentul European ne-a transmis un semnal foarte pozitiv. Mă gândesc aici la hotărârea dumneavoastră, rezoluția din 8 iunie anul acesta, pentru progresul între o lege contractuală europeană pentru companii și consumatori. Acest document a încurajat uh, Comisia în ambițiile sale. Care este obiectivul pe care îl urmărim? Să se stimuleze piața internă, încurajând desfășurarea de tranzacții comerciale transfrontaliere cu implementări și implicații pozitive pentru creștere, locuri de muncă și inovare. Acesta este motivul pentru care propunerea de care vorbim a fost identificată ca fiind una dintre cele opt inițiative care trebuie să fie accelerate uh, în cadrul foii de parcurs pentru redresare economică și creștere. Avem un uh, instrument minunal de care dispunem, e vorba de 500 de milioane de consumatori care sunt incluși în piața internă. Asta este un activ de care dispunem, dar există și multe bariere care ne împiedică să exploatăm la maxim potențialul acestui activ. Aceste bariere sunt cauza pentru care multe companii nu uh, fac uh, tranzacții transfrontaliere. 26 de miliarde de euro anual sunt pierdute datorită neconcretizării pieței interne. Unul dintre principalele motive pentru care piața internă nu este exploatată, potențialul pieței nu este exploatat de acele companii, este tocmai cel al costurilor pe care trebuie să le acopere comercianții dacă doresc să cunoască legislația țărilor învecinate. De, în medie e vorba de 10.000 de euro pe teritoriu. Însă, dacă analizăm uh, situația la nivelul microcompaniilor și ele reprezintă 92% din baza de companii europene, acest cost mediu ar putea să ajungă până la 7% din cifra anuală de afaceri la nivel european. Deci costul, până la urmă, acoperit de micile întreprinderi este foarte ridicat și astfel, până la 75% din companiile europene în prezent nu aleg să facă tranzacții transfrontaliere. Cele 25% care însă fac acest lucru, de regulă aleg între una și unul și trei teritorii cu care să comercializeze, adică peste 20 de teritorii, peste 20 de state rămân în afara planurilor lor. Și acest lucru are un efect asupra consumatorilor, fiindcă există consumatori care poate doresc uh, să beneficieze de produse sau oferte mai avantajoase într-un alt stat, dar sunt refuzați de comercianți. La asta se adaugă faptul că 44% dintre consumatori spun că nesiguranța cu privire la drepturile care le revin în tranzacțiile transfrontaliere îi descurajează să achiziționeze din alte țări. Rezultatul este deci clar. Doar 7% din consumatori cumpără dintr-un alt stat membru pe internet, deși mai mulți ar vrea să facă acest lucru dacă s-ar modifica condițiile în care se întâmplă tranzacțiile. Asta este situația actuală. Ce trebuie făcut pentru a reuși să uh, capitalizăm pe aceste oportunități. Trebuie să facem ceva, mai ales în aceste perioade de instabilitate financiară și Răspunsul nostru este această lege europeană comună în materie de vânzare, un set de norme contractuale uniforme care să fie alese liber de comercianți și consumatori care sunt implicați în tranzacții transfrontaliere. Deci vorbim de un set unic de reguli, de norme, ușor de înțeles și ușor de folosit. Acest lucru va ajuta la îndeplinirea obiectivelor 2020, fiindcă va reduce în mod semnificativ costul tranzacțiilor pentru companii. Să ne gândim la o companie din ziua de astăzi care dorește să vândă către consumatorii din întreaga piață internă. O astfel de companie trebuie să analizeze, trebuie să-și introducă în sistemele sale 26 de uh, legi diferite în domeniul protecției consumatorilor. Pe când dacă avem o singură lege comună în materie de vânzare, vorbim de o lege, un set de reguli, Uh, se plătește o singură dată pentru contracte pentru întreg teritoriul Uniunii Europene, plus există libera alegere. Această oportunitate poate să fie folosită, dar se poate continua folosirea normelor naționale dacă se dorește acest lucru. Cu creșterea tranzacțiilor transfrontaliere va crește și concurența la nivelul pieței interne și consumatorii vor avea o opțiune mai largă de produse la un preț mai scăzut. Însă, pentru a ajunge la această situație, există o condiție și anume trebuie să existe un nivel ridicat de protecție asigurată pentru consumatori. Spre deosebire de o directivă de armonizării totale, armonizarea în acest caz se aplică doar în cazurile transfrontaliere. Are o natură opțională, facultativă, ceea ce înseamnă că statele membre nu sunt obligate să își modifice legea contractuală existentă. Se respectă, prin urmare, în totalitate principiul subsidiarității și principiul proporționalității. Dacă totuși guvernele doresc ca aceste norme să fie aplicate și în cazul contractelor interne, guvernele pot face acest lucru. Însă, propunerea noastră nu impune guvernelor acest lucru. Propunerea acoperă relațiile între companii și consumator și relațiile sau contractele B2B. Contractele între companii se aplică atunci când cel puțin unul dintre contractori este un IMM sau o micro-întreprindere. Studiul nostru de impact a relevat faptul că IMM-urile sunt împovărate disproporțional de costuri de tranzacție, mult prea mari și de aceea pentru acestea este nevoie de un set comun de reguli neutre care să fie disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Asta se înțelege de la sine. La fel, și deja am subliniat acest lucru, membrii Parlamentului și miniștrii au pus o condiție pentru promovarea acestui instrument, condiția fiind realizarea unei protecții ridicate pentru consumatori în regulamentul final. Regulamentul nostru conține acest nivel ridicat sau asigură această protecție ridicată pentru consumatori lucru important și pentru viitoarele negocieri. Acest echilibru între interesul consumatorului și interesul companiilor în cadrul um, tranzacțiilor care se vor desfășura trebuie avut în vedere în negocierile ce vor avea loc, fiindcă Astfel, consumatorii europeni vor avea acces la uh, oferte mai bune într-un alt stat, dar pot face acest lucru cu garanția că drepturile lor de bază sunt respectate și că nu riscă atunci când încheie astfel de tranzacții transfrontaliere pe baza legii comune. Noi pornim de la ideea că dacă există aceste legi, comerțul electronic uh, se va amplifica, fiindcă va exista un set comun ceva de, de legi, de reguli, care va putea fi folosit în toate tranzacțiile internaționale. Și lumea nu va trebui să se mai preocupe de legislația fiecărei țări. De asemenea, va fi posibilă folosirea aceleași platforme de internet pentru toate statele membre, fără să fie nevoie să se personalizeze această platformă pentru a răspunde cerințelor juridice din fiecare stat membru. Și, în consecință, comercianții vor putea deveni mai eficienți concurenți, mai competitivi, mai inovatori, iar consumatorii vor avea un acces mai larg la bunuri, la un preț mai redus, la nivel transfrontalier, având în același timp garanția că protecția lor este asigurată. Am creat această propunere, prin urmare, ca o situație în care toată lumea are de câștigat. Președinția poloneză a reușit să înregistreze progrese pe acest dosar, propunerea a devenit una dintre prioritățile președinției Consiliului și, așa cum v-am explicat deja, a devenit una dintre prioritățile noastre a, a, în contextul deschiderii pieței interne. Și acum Consiliul și Parlamentul European sunt cei care trebuie să identifice uh, posibilă o bază comună de lucru în viitoare negocieri, care să asigure păstrarea acestui echilibru între interesele consumatorilor și interesele companiilor. Știu că în comisia dumneavoastră, domnule președinte, există planul unei analize detaliate care va permite uh, progresul pe acest dosar și vă sunt recunoscătoare pentru această abordare, fiindcă ea reprezintă un model pentru alte părți ale legislativului european. Comisia, fără îndoială, va acorda sprijin uh, de câte ori acesta este necesar. De asemenea, cred că ar trebui să ne asigurăm că înregistrăm progrese în acest uh, dosar, fiindcă este unul dintre dosarele care vor juca un rol cheie în îmbunătățirea poziției consumatorilor și micilor companii în cadrul pieței comune care va fi uh, una liberă de barierele ce există în prezent. Mulțumesc, vicepreședinte Comisiei în iunie, cu o majoritate de peste 80%, am cerut în Parlamentul European exact ceea ce propuneți dumneavoastră acum. După o discuție care a fost îndelungată și destul de complicată, a durat mai mult de doi ani și găsesc că este foarte eh, binevenit că avem acum o doamnă comisar care a avut curajul să facă această propunere. Ne oferă posibilitatea să dezbatem acum această propunere concretă, astfel încât problemele pe care le avem pe piața internă să devină din ce în ce mai puține. Pentru că, din păcate, absența unui drept civil comun nu este singura problemă pentru piața internă, este una din marile probleme dar eu cred că uh, politicienii ar trebui să găsească soluții. Și la conferința președinților săptămâna trecută, la cererea noastră, a uh, decis și uh, poziția de coraportor, Diana Wallis și eu vom fi coraportor în acest domeniu. De obicei, coordonatorii nu Uh, acceptă ușor să existe doi raportori pentru un subiect. Este destul de rar. Uh, de obicei, doar pentru problemele instituționale de mare importanță se uh, acceptă o asemenea excepție, dar de data aceasta va fi o activitate legislativă într-adevăr ieșită din comun. Și cred că avem acum o anume obligație de a discuta cu maximă atenție și intens uh, acest obiectiv. Este un dosar destul de complex și uh, în uh, activitatea prelegislativă intensă s-a creat deja impresia că ceea ce în clipa de față mai blochează activitatea um, ar putea să fie uh, rezolvat printr-o consultare a stakeholderilor, a tuturor părților interesate. Eu cred că va trebui să avem consultări și în afara Parlamentului pentru a putea opera după aceea cu aceste principii pe care le elaborăm noi. Va trebui să ne consultăm și în legătură cu conținuturile pe care le vom propune și s-ar putea să mai primim și sugestii constructive. Din punctul meu de vedere pot să spun că discuția legată de opt-in, opt-out este încheiată. Am discutat aceste lucruri destul de mult și prin uh, decizia luată în luna iunie ne-am uh, exprimat, uh, răspicat poziția. Acum trebuie să vedem cum găsim rezolvări. Va trebui să abordăm foarte sistematic acest subiect. Doamna coraportor Wallis dorește să intervină, după aceea doamna Geringer. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru Uh, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați susținut această întreprindere a um, co-raportorilor și vom face, sunt sigură că vom face tot ce putem ca echipă pentru a merge mai departe. Vreau însă acum să mă concentrez pe conținut și uh, să fac acest lucru cu toate părțile interesate într-un mod uh, cât mai atent și mai inclusiv așa cum uh, vom uh, lucra și în perioada care va urma. Vreau să mă refer la două lucruri pe care doamna comisar le-a menționat. Sunt total de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește importanța acestui instrument pentru ceea ce numim acum uh, micro-întreprinderi și cred că este foarte bine cunoscut faptul că eu în regiunea mea am organizat o consultare și unul dintre agenții economici care m-a inspirat uh, a cauzat o mică întâmplare hilară, dar uh, veritabilă. Este o mică întreprindere. I went back to see him last Friday and I was able to o mică întreprindere locală și am fost săptămâna trecută să, uh, la el pentru a examina produsul. E un domn care are o afacere foarte mică, care face un produs foarte specific. Nu este pentru supermarketurile mari, pentru um, lanțurile de magazine pentru animalele de companie, ci e un produs care rezistă câțiva ani și este făcut cu foarte mare atenție. Și el mi-a spus foarte mult uh, uh, că vrea să se întindă cu afacerea peste granițele țării. Și îmi amintesc ce mi-a spus prima dată când ne-am întâlnit. Că da, vrea într-adevăr un, o lege europeană în materie de vânzare, uh, dar totodată vrea și termenii și condițiile pe care acesta le presupune. Și aici am fost puțin dezamăgită de propunere, pentru că, deși a adoptat uh, termenii uh, noștri, ei vor fi um, puși în aplicare la ceva timp după uh, termenii uh, inițiali. Cred că este un lucru la care trebuie să ne gândim uh, foarte bine în uh, această analiză, pentru că sunt foarte multe micro-întreprinderi care vor să poată profita de această legislație și trebuie să ne asigurăm că analizăm bine condițiile și termenii standard la oaltă cu textul și cu anexa, pentru că ele uh, Uh, beneficiază una de pe urma celeilalte. Este vorba despre un punct care mă îngrijorează uh, la acest nivel. Și al doilea lucru la care vreau să mă refer, și sunt sigură că sunteți de acord cu noi, se pare că în unele parlamente naționale există o mișcare de ridicare a unui cartonaș galben uh, pentru a se spune că nu se respectă subsidiaritatea. Mie mi se pare extraordinar acest lucru pentru că această posibilitate este cea uh, care respectă cel mai bine subsidiaritatea. Uh, dar sunt uh, interesată să văd ce aveți și dumneavoastră de spus, pentru că uh, s-ar putea să avem de lucru la acest raport. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru această propunere uh, elaborată atât de rapid și într-un mod atât de bine pus la punct. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Geringer, bitte. Oder direkt dazu, sammeln. Sammeln? Okay să uh, avem și alte intervenții și după aceea răspunsurile. Doamna Geringer. Avem timpul necesar. Doamna comisar, dorește să răspundă direct? Bun, vă rog. Well, thank you, uh, for, um... Mulțumesc pentru această contribuție. Mulțumim pentru energia de care doamna Wallis a dat dovadă în abordarea acestui subiect. Cu toții cred că știm care este situația uh, companiilor și avem aceste exemple de producătorii aceia de accesorii pentru pisici. mai sunt și alții care produc uh, producători de produse pentru tineri. Există multe altfel de companii care sunt uh, mai puțin bine organizate decât uh, marile companii și, prin urmare, nu sunt așa de bine auzite. Însă, numărul companiilor mici care ar putea să devină companii mijlocii datorită acestui regulament este un număr destul de relevant și asta ne arată care este impactul uh, Uh, pe care un astfel de regulament ar putea să-l aibă asupra pieței interne. Am înțeles uh, foarte bine comentariul făcut de doamna Diana Wallis cu privire la termeni și condiții. Intenția noastră a fost ca trei, la trei luni după intrarea în vigoare a legii să începem uh, să lucrăm prin intermediul unui grup de experți E o propunere pe care am formulat-o noi. Sigur, uh, lucrurile ar putea fi abordate în mod diferit dacă se dorește. Uh, începând de acum, eu sunt la dispoziția legiuitorilor. Dacă deci aveți propuneri pentru a face acest lucru în alt fel, vom încerca să găsim o altă soluție. Desigur, trebuie să lucrăm îndeaproape cu toți factorii interesați pentru a putea crea termenii de funcționare în aceste domenii specializate de activitate. Așa că tot ce voi face eu este să ascult propunerile pe care le formulați în acest sens. Apoi, problema subsidiarității. Sunt la fel de uluită ca dumneavoastră. Uh, M-am gândit că uh, această propunere este așa de bine baricadată împotriva încălcării acestui principiu al subsidiarității, încât nici n-ai cum să crești subsidiaritatea, fiindcă nu ne referim sau nu atingem legislațiile existente, nu există o armonizare a legislațiilor naționale, doar um, legea se aplică activităților transfrontaliere și aceasta rezolvă probleme acolo unde ele apar, iar legislațiile naționale sunt neatinse. Și de asemenea, am folosit uh, metoda pe care o folosim întotdeauna și anume respectarea legislațiilor naționale și um, am avut în vedere faptul că oamenii trebuie să poată alege dacă doresc sau nu să folosească această lege comună. Deci, cred că odată ce explicăm parlamentelor naționale la ce se referă cu adevărat textul, care sunt avantajele acestui text, uh, cred că se vor răzgândi. Din câte am înțeles eu, audierile care vor avea loc sau care au loc în prezent în parlamentele naționale sunt destul de unilaterale, să spunem, și se referă mai degrabă la aspecte ideologice decât la aspectele juridice din text. Și trebuie să facem trecerea uh, de la ideologie la textul propriu zis și pe text să explicăm exact care sunt avantajele pentru consumatori și companii. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Geringer. Mulțumesc, chiar acum, doamna Geringer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am urmărit cu mare interes expunerea doamnei comisar. Există o propunere foarte bună, foarte interesantă. Pare a promite să devină un bun instrument al Uniunii Europene și evident că ne interesează respectarea și principiului subsidiarității. Nu vrem să căutăm punctele slabe. Vreau să întreb pe doamna comisar, comisar în ce măsură această inițiativă este legată de o altă inițiativă privind deschiderea pieței în domeniul internetului, inclusiv în ce privește cărțile pe uh, suport electronic, CD-ROM-urile, pentru că internetul trebuie să fie liber, să funcționeze uh, cu deplină deschidere. Și aici se pun anumite probleme legate de drepturile de autor. Nu există încă soluții comune în domeniul internetului. În ce măsură, deci, această inițiativă poate fi văzută și în legătură cu respectarea dreptului de autor și a armonizării din acest punct de vedere a legislației privind internetul? I couldn't agree more um, than with the remark uh, concerning nu pot să nu fiu de acord cu observația legată de subsidiaritate Uh, și cred că țin uh, contez și pe Parlamentul European pentru a discuta cu parlamentele naționale, poate să organizeze o întâlnire specială cu acestea pentru a discuta acest subiect. În ceea ce privește produsele digitale, Comisia Europeană a primit de curând două studii vis-a-vis de problemele pe care le au consumatorii cu aceste produse digitale și legislația aplicabilă la momentul de față în statele membre. Aceste studii se găsesc pe pagina noastră de internet și am început să discutăm rezultatele cu factorii de interes. Dat fiind faptul că uh, de acestea reiese o gamă foarte largă de probleme pentru consumatori și o foarte mare insecuritate juridică în statele membre, Uh, în prezent uh, analizăm uh, dacă este sau nu necesară o activitate de reglementare suplimentară, ținând seama de progresul um, obținut în directiva privind drepturile consumatorilor, publicată, apropo, chiar astăzi în jurnalul oficial și potențialul impact al legislației europene comune în materie de vânzare. Știți că aspectele ținând de produsele digitale au fost introduse în această legislație europeană. Problema drepturilor de autor este o altă problemă. Uh, colegul meu, Michel Barnier, este responsabil de acest dosar. El lucrează la el, intenționează să elaboreze în curând o propunere dar eu mă ocup de contracte. Eu sunt responsabil de contracte pentru vânzarea de bunuri, inclusiv bunurile digitale. Și am încercat să soluționez această problemă în uh, textul legislativ pe care îl aveți acum pe masă. Mulțumesc, domnul Țiefca. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Știu că în iulie anul acesta, când am avut întâlnirea neoficială la Sopot cu toți miniștrii justiției, la care ați fost uh, prezentă și dumneavoastră, atmosfera era foarte entuziastă. Dumneavoastră era plină de entuziasm, președinția poloneză la fel și uh, am auzit uh, scepticism din partea multor state membre cu aceeași ocazie activitatea referitoare la această lege eh, pentru contracte și în materie de vânzare ne arată cum se schimbă lucrurile. E incredibil, fiindcă am eh, urmărit îndeaproape discuțiile. Ministrul Chiatkovski mi-a spus că din ce în ce mai mulți miniștri încep să fie, să privească favorabil ideea acestui instrument eh, transfrontalier această lege europeană comună în materie de vânzare. Și iată că după 5, săptăm- 5 luni aflu că în parlamentele naționale apar probleme legate de subsidiaritate, lucru care mă lasă fără grai. Și cu atât mai mult cu cât în situația de față e nevoie de o acțiune rapidă, nu de discuții ideologice dacă ar trebui sau nu să uh, lucrăm fiecare separat în curtea lui sau la uh, nivel european. Am trecut cu toții prin toate aceste discuții, acum e nevoie de acțiune și dumneavoastră vă bucurați de sprijinul nostru complet, doamnă comisar. Și parlamentele eh, naționale sper să urmeze acest lucru, acest exemplu. Vreau totuși să folosesc ocazia prezenței dumneavoastră în comisia noastră și să mă refer la niște aspecte punctuale. Următorul punct de pe ordinea de zi în întâlnirea noastră se referă la regulamentul Bruxelles 1. E un proces foarte dinamic. Am sperat că vom reuși să ne încheiem discuțiile până la finele acestui an, din păcate însă lucrurile nu par să stea deloc așa. Și asta din cauza câtorva probleme. Însă, chestiunea cea mai interesantă pentru mine în prezent este următoarea. Aș vrea să știu dacă directoratul dumneavoastră și dumneavoastră vă gândiți la influența activităților legate de protecția brevetului um, comunitar, mai ales uh, în cazul instanței pentru brevete. Cum, va influența, cum vor influența discuțiile referitoare la brevetul acesta um, situația? Vă gândiți la depunerea unor amendamente suplimentare, fiindcă există aspecte destul de problematice în ceea ce privește discuțiile privind brevetul și jurisdicția. The informal minister... Reuniunea ministerială informală care a fost organizată de președinția poloneză la Sopot a deschis aici căile pentru acțiunea viitoare, pentru că pentru prima dată miniștrii au discutat dreptul contractual și subiectul pentru prima dată s-a aflat pe ordinea de zi. Și aveți dreptate. Datorită angajamentului ministrului Krzysztof Kwiatowski în timpul președinției poloneze, multe lucruri s-au putut obține pe plan ministerial. Și uh, doresc să îl omagiez pe Cristof pentru ceea ce a făcut în acest domeniu. Din nefericire, nu a avut posibilitatea să finalizeze aceste demersuri în timpul președinției poloneze și la reuniunea din decembrie. Scepticismul în parlamentele naționale constituie o problemă cu care trebuie să ne luptăm. Trebuie să explicăm despre ce este vorba în această propunere, pentru că a existat o serie întreagă de zvonuri și explicații eronate care au creat o nervozitate la nivelul parlamentelor naționale privind conținutul acestei propuneri. Și de multe ori, și când explic o, un proiect unui uh, jurnalist. El îmi spune, bine, asemenea demersuri existat de mult și sunt absolut firești. Deci, uh, uneori oamenilor nici nu le vine să creadă că încă există lacune, că lucrurile nu sunt reglementate în acest domeniu. Deci Comisia a identificat această propunere ca fiind una din cele opt inițiative care necesită o implementare accelerată în foaia de parcurs privind redresarea economică și creșterea. În ce privește Bruxelles 1, este nevoie de o aliniere cu uh, achiul comunitar uh, privind uh, programul Bruxelles 1 și împreună cu comisarul Barnier studiem posibilitățile fără să uh, punem în pericol activitatea noastră legată de reformare. Putem uh, avea în vedere un amendament special pentru Bruxelles I. Știți că brevetele constituie o prioritate pentru Comisie, pentru noi toți, pentru că altfel avem uh, de înregistrat pierderi dramatice dacă nu reușim să impunem și brevetele europene. Deci aceasta este o prioritate și Barnier și eu am analizat lucrurile, încercăm să găsim soluția cea mai fericită, care să nu întârzie implementarea brevetului. Mulțumesc. Domnul Bodu. Este destul de simplă. Dacă legislația pe care acum o desenați va conține doar elemente de drept material sau va conține și elemente de drept internațional privat? Și pun această întrebare deoarece, odată ce uh, legislația va fi terminată, ea va fi, va fi transpusă la nivelul dreptului național și va, veni, va deveni parte a dreptului național al fiecărui stat membru, ceea ce nu va elimina problemele de conflict de lege, deci lege aplicabilă și instanța competentă atunci când vor exista litigii cu privire la vânzările pe care dumneavoastră le reglementați acum. Mulțumesc. Legal conflicts will always vor exista mereu conflicte legale și dacă nu există asemenea conflicte, puteți fi siguri că le vor crea avocații. Așa stau lucrurile. Ce facem noi aici? Noi nu avem un proces tradițional de armonizare, intervenție asupra uh, legislației naționale. Lăsăm acest procedeu deoparte și creăm o altă legislație națională lângă Uh, legislația națională uh, privind contractele, una pentru problemele transfrontaliere și această lege națională va fi aceeași de 27 de ori. Toate celelalte aspecte care nu pot fi acoperite de ea, cum ar fi, de exemplu, vârsta uh, majoratului și așa mai departe, vor fi acoperite de uh, dreptul național. Uh, e o practică bine consfințită și în dreptul internațional de a suplimenta normele naționale cu normele internaționale aplicabile conform normelor de drept privat internațional. Deci nu este ceva extraordinar ce facem noi. Dar este extraordinar faptul că vom avea același set de norme în toate statele membre ca un al doilea uh, drept contractual care să se aplice de către parteneri pentru comerțul uh, transfrontalier de bunuri, dacă aceștia doresc acest lucru. Nu mai am alte intervenții. În calitate de coraportor, aș vrea să mai fac și o observație în legătură cu subsidiaritatea și activitatea parlamentelor naționale. Nu trebuie să supraevaluăm aceste aspecte. Sigur că există rezerve, rețineri pe plan național. Știm asta de ani de zile. Există puncte de vedere diferite, există profesori universitari care au colaborat în diversele grupuri de lucru și care de multe ori intră în conflict cu uh, academicienii din alte state. Grija principală care există la nivelul parlamentelor naționale este că s-ar putea crea un început pentru renunțarea la un drept național în materie civilă, dar mie mi se pare că este greșit să gândim astfel. Pentru că pe plan uh, european acum există puncte de vedere convergente este nevoie de a dispune de un instrument opțional care nu urmează să înlocuiască uh, dreptul național, ci care trebuie să uh, reglementeze lucrurile pieței interne pentru uh, probleme transfrontaliere. Deci, probabil că acest mesaj trebuie să fie promovat corespunzător pentru a elimina temerile pe care le invocam la început. Trebuie să mizăm pe o bună comunicare, pentru că eh, eu cred că eh, lucrurile nu vor, eh, se vor agrava așa în ce privește principiul subsidiarității. Pentru că, de fapt, lucrurile nici nu prea au de-a face cu principiul subsidiarității. Noi nu încercăm să intervenim în competențele naționale, ci uh, venim cu propuneri alternative pentru chestiunile transfrontaliere. Deci, uh, principiul subsidiarității se respectă în totalitate și parlamentele naționale ar trebui să se servească de instrumentul subsidiarității acolo unde au posibilitatea să găsească reglementări mai bune decât uh, alte state membre. Dar uh, aceste lucruri nici măcar nu pot fi reglate, reglementate pe plan național. Doar noi putem să uh, gândim o asemenea reglementare. Deci, uh, să ne gândim și în legătură cu regulamentul de la Roma cum stau lucrurile, cum se respectă dreptul consumatorilor. Sunt, de fapt, lucruri pe care au fost impuse de către Bruxelles și nu pe plan național. Cred că astfel trebuie să privim lucrurile, fac parte din discuția politică absolut normală. Va trebui să ne ocupăm de aceste probleme, dar argumentele noastre sunt foarte puternice, ca atare sper să putem fi uh, convingători. Trebuie să uh, avem o uh, atitudine constantă în acest domeniu. De altfel, parlamentele naționale în această problemă nici măcar uh, nu reușesc să cadă de acord. Uh, de multe ori uh, Senatul e sceptic și Camera Deputaților optimistă sau deci chiar asemenea conflicte în interiorul parlamentelor naționale se pot găsi. Deci va trebui să ne consultăm pentru a găsi poate și posibilitatea de a atrage reprezentanții ai parlamentelor naționale în consultările noastre. Nu au cum să strice aceste soluții dezbaterilor eh, ample pe care dorim să le purtăm. Poate că vom putea eh, avea și eh, participanți din partea Bundestagului pentru ca toate acele temeri care există în anumite cercuri să poată fi aplanate, să dispară. Nu știu, doamna comisar, doriți să mai interveniți? Și uh, deci vreau să mai spun următoarele. Sunt uh, conștientă de faptul că atât parlamentarii cât și uh, comisarii uh, vor trebui să facă un tur de forță în legătură cu susținerea acestui subiect. Deci dacă aveți posibilitatea în această comisie și în grupurile politice să îi atrageți la consultări pe parlamentarii uh, naționali, ar fi foarte bine ca să nu le creăm impresia că noi luăm decizii peste capetele lor că nu ținem seamă de prerogativele lor. Deci, dacă ne puteți susține din acest punct de vedere, uh, sunt absolut dispusă să colaborez în acest sens pentru a elimina toate temerile existente. Președintele, mulțumesc și deci, vom face tot ce ne stă în putere în acest sens. Mulțumesc vicepreședintei Comisiei și Mergem acum mai departe în ordinea de zi. Doamna Geringer uh, cu raportul său și după aceea colegul Svievska pe problema Bruxelles. Mulțumesc, domnule președinte. păcat că nu putem analiza amendamente, n-am putut analiza amendamentele înainte de pauza de prânz, fiindcă majoritatea raportorilor din umbră au fost prezenți atunci și chiar aș fi așteptat niște explicații suplimentare din partea lor. Însă, cred că totuși vom avea ocazia să discutăm aceste lucruri la o dată ulterioară. Am primit 170 de amendamente ceea ce înseamnă că avem multe de discutat. Mă bucur că majoritatea amendamentelor sunt uh, destul de asemănătoare. Prin urmare, îmi va fi destul de ușor să ajungem la un compromis pe majoritatea amendamentelor. Câteva cuvinte vreau să spun cu privire la amendamentele care apar mai des și uh, anume oferta pentru titularul dreptului de autor și teritoriul statelor membre. Acestea sunt modificări care apar destul de des. Uh, e vorba despre opere orfane, opere orfane care majoritatea probabil au fost create atunci când conceptul de state membre nu exista și termenul teritoriu probabil că este mai convenabil pentru toată lumea. În ceea ce privește aspectele controversate, există propuneri referitoare la regulament, la un regulament la nivel european și eu cred că acesta trebuie să fie soluționat la nivel național. Există trei amendamente din partea doamnei Gailo care ar dori ca în directivă să fie menționate și sancțiuni împotriva celor care nu, sunt, uh, nu se conformează. Aceste chestiuni ar trebui să fie soluționate tot la nivel național, după părerea noastră, și nu în documentul nostru. Vreau să vă atrag atenția și asupra faptului că doar astăzi am primit amendamentele respective traduse în limba poloneză și unele dintre ele, eu cel puțin le văd diferit în poloneză față de cum le vedeam în engleză. De exemplu, într-un amendament, termenul consultare, consultation, este modificat în acord, agreement, pe când în limba poloneză apare ca și cum ar fi o modificare de ordin lingvistic. Consultare e un lucru și acordul, agreement, este cu totul altceva. De asta cred că va fi nevoie să analizez un pic mai atent toate aceste amendamente în poloneză, fiindcă, după părerea mea, această modificare nu e una de formă, de ordin lingvistic, ci e o modificare de fond. Mai mult, e vorba de o anumită formulare uh, care e foarte importantă. Mă refer, de exemplu, la amendatul 112, unde se vorbește despre consimțământ, consimțământul titularului unui drept de autor. Și înainte se vorbea doar despre consultare. De asemenea, consimțământ și consultare sunt două noțiuni complet diferite. Vreau să mă refer apoi și la niște amendamente importante și foarte bune care se referă la coproducție. Acest lucru nu a fost inclus în propunerea comisiei și uh, vorbim despre opere din domeniul audiovizual. Uneori pot să existe opere orfane care au fost coproduse. Și problema este unde au apărut prima dată și cine trebuie să facă verificările uh, necesare. Cea mai controversată chestiune pare să fie articolul 7, unde Comisia propune sau introduce posibilitatea unui obiectiv comercial în ceea ce privește uh, aceste coproducții. La articolul 1 se specifică Cine poate folosi aceste opere orfane? Radiodifuzori, uh, biblioteci, arhive. Și se oferă acces public la aceste opere orfane. Deci nu vorbim despre companii, despre entități comerciale în acest caz ne-am putea gândi ca o astfel de operă orfană să fie folosită într-o bibliotecă sau într-un muzeu. Dar nu uh, ne gândim că această operă poate fi cumpărată în uh, magazinele muzeului respectiv. Nu e același lucru. De asemenea, s-a depus un amendament în care există o opoziție foarte clară față de ideea de a folosi operele orfane în scopuri comerciale. Mai sunt și alte chestiuni la care vreau să mă refer. Mă bucur că domnul Langstrom este aici, fiindcă aș vrea să-l întreb să-l rog să-mi dea niște explicații suplimentare referitoare la amendamentul domniei sale, numărul 92. Termenul de 5 ani este introdus în acel amendament, 5 ani înainte de publicare. Și aș vrea să înțeleg mai exact cum ați ajuns la concluzia asta de 5 ani. Asta înseamnă că operele orfane respective trebuie să fie mai vechi de 5 ani? De ce ați ales 5 ani? Asta aș vrea să îmi spuneți. Bun, mai există o nouă propunere referitoare la operele orfane, care ar trebui să fie definite nu ca opere care au fost publicate, ci care au fost puse la dispoziție sau um, care au fost prezentate publicului spre vizionare. Și mă refer aici, de exemplu, la fotografii acestea sunt, uh, apar cel mai des ca opere orfane. Și dacă nu există nicio siguranță cu privire la posibilă publicare a fotografiei respective, poate că ea a făcut parte dintr-o expoziție, să zicem, și așa a devenit o operă publică. Deci cred că putem urma calea aceasta. Pe de altă parte, însă, e vorba de niște chestiuni foarte vagi și destul de puțin precise și aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți în acest sens. Apoi, răspunderea și posibilele despăgubiri daune, interese care ar trebui să fie plătite dacă o operă este folosită și se încalcă aceste norme. Avem o propunere de amendament foarte strictă din partea doamnei Galo și eu cred că totuși aceste chestiuni ar trebui să fie reglementate la nivel național. Sigur, însă uh, se pornește de la ideea că această verificare uh, a conformității se uh, face cu bună credință și cu Uh, ajutorul anexelor în care sunt incluse e inclusă lista informațiilor disponibile. Apoi, mai există și chestiunea organismelor uh, private de radiodifuziune. Am introdus și eu niște amendamente în care am sugerat ca uh, radiodifuzorii publici și privați să fie puși pe picior de egalitate, fiindcă își folosesc propriile arhive. Dacă într-o arhivă a unui uh, radiodifuzor privat s-ar putea găsi o operă orfană, lucru care se întâmplă destul de rar, de ce acest radiodifuzor n-ar trebui să aibă dreptul să folosească acea operă? Până la urmă, e vorba de arhiva sa. Există și câteva semne de întrebare în ceea ce privește cărțile. Mai ales cărți cu ilustrații, cărți cu fotografii verificarea trebuie să includă fiecare fotografie abordată în parte dintr-o anumită carte sau ne limităm la o carte care conține imagini, litografii, fotografii. Eu mai degrabă aș vrea ca respectiva entitate să fie privită ca o carte care să fie verificată, nu pentru fiecare fotografie să se facă verificarea. Mai există o chestiune operele orfane ca instrument de comunicare. Înainte am vorbit doar despre publicații sau publicare și aici operele sunt propuse și ca un instrument de comunicare. O modalitate diferită de prezentare acestora la public, în strânsă legătură cu directiva din 2001. Și tind să fiu de acord cu această abordare a unei opere care a fost făcută publică. Săptămâna viitoare o să prezint niște versiuni de compromis pe toate chestiunile acestea care nu sunt controversate, care au legătură cu modificări de ordin uh, lingvistic la nivelul termenilor și oricum cam despre asta este vorba în majoritatea amendamentelor. Dar astăzi am vrea să începem o discuție pe chestiunile controversate exploatarea comercială a operelor orfane, de exemplu, posibile sancțiuni împotriva celor care nu au efectuat verificările necesare și cred că ar trebui să discutăm și despre amendamente referitoare la comunicare și coproducție. Și dacă există reprezentanții ai Consiliului sau Comisiei în sală, aș vrea să invit să intervină și ei. Mulțumesc. Ich habe Sie, Kollegin Niebler. Bitte, und dann fragen wir, ob jemand von der Kommission da ist. Bitte. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule, doamna Viland, mă scuzați. Mulțumesc pentru această prezentare făcută de colega Göringer Ödenberg și pentru uh, propunerile care sunt conținute în această propunere de raport. Dați-mi voie să mă refer puțin și la amendamentele mele și să atrag atenția asupra unor elemente comune, după aceea să abordez câteva aspecte în care opiniile sunt divergente, pentru că în momentul în care vom elabora propunerile scrise de compromis, trebuie să știm cam în ce direcție dorește raportoarea să se miște. Eu am dorit ca domeniul de aplicare al directivei să fie extins în legătură cu editorii la aliniatul 1, punctul 2, propun să fie introduși și editorii în această directivă, pentru că nu înțeleg de ce nu putem valorifica și arhivele uh, ziarelor de pildă. În al doilea rând, în articolul 1, aliniatul 2, cred că este nevoie de o clarificare. Care sunt operele la care se va referi această directivă? O definiție mai clară. Deci, de aceea solicit ca această precizare să fie introdusă în articolul 1, aliniatul 2. Și în legătură cu um, logica formulărilor uh, am unele obiecții. Um, Comisia propune că atunci când există un deținător de drepturi, o operă să nu mai poată fi considerată ca fiind uh, o operă orfană. Dar eu cred că ar trebui ca un număr cât mai mare de opere să poată fi digitalizate și eventual, dacă după aceea deținătorii de drepturi totuși pot fi depistați, în continuare noi să putem opera cu această lucrare. De asemenea, cum rezolvăm chestiunea coproducțiilor? Um, o producție franco-italiană care este prezentată la festivalul de la Cannes. Probabil că uh, doar în Franța ar trebui să fie efectuate aceste um, căutări, cercetări amănunțite sau și în Italia privind deținătorii de drepturi. Și uh, în acest sens cred că um, amendamentul pe care l-am propus poate fi susținut. În legătură cu termenii folosiți, uh, cred că trebuie să vorbim într-adevăr de deținători de drepturi. De asemenea, când vorbim de copyright, să vorbim de copyright și de drepturi anexe și în legătură cu aplicabilitatea um, și organizațiile private cred că ar trebui să fie uh, cuprinse în această directivă. Oricum trebuie să ne gândim, deci există în domeniul audiovizual sistemul dual, există posturile publice, posturile private. Eu cred că și unii și alții au interesul de a valorifica uh, această comoară de uh, opere electronice uh, orfane care uh, merită totuși să ajungă la beneficiari. Iar în legătură cu articolele 6 și 7 există foarte multe propuneri, foarte diferite în ce privește accesibilitatea acestor opere uh, și uh, unii spun că tot ceea ce urmează să fie digitalizat uh, trebuie într-un fel să fie și retribuit. Există iarăși um, opinii uh, că nu ar mai trebui să se efectueze niciun fel de plăți. Cred că lucrurile eh, trebuie, din acest punct de vedere, să fie clarificate și poate și dumneavoastră, doamnă raportor, ne spuneți eh, pe ce poziție v-ați situa dumneavoastră în această situație conflictuală. Mulțumesc doamnei Nibler, după aceea domnul Engström și pe urmă un reprezentant al Comisiei. Thank you. Uh... Mulțumesc. O să încep prin a mulțumi antevorbitorilor mei. Într-adevăr, se pare că există un acord pe acest dosar. Asta este cel puțin impresia mea. E o problemă pentru uh, biblioteci, pentru arhivele radiodifuzorilor, fiindcă au niște opere interesante, amuzante, pe care le-ar putea folosi, dar au nevoie de legislație care să le permită acest lucru. Bun, cred că toată lumea e de acord cu asta. În amendamentul pe care l-a prezentat doamna Lichtenberger și cu mine, vreau să spun că sunt mai multe amendamente pe care nu le-am creat noi. Au venit de la Uniunea Radiodifuzorilor Europeni, EBU, care au depus o listă de amendamente, de exemplu, și sunt lucruri de care ei consideră că au nevoie pentru ca directiva aceasta să le poată fi utilă. Și o altă sursă uh, este reprezentată de muzee, de biblioteci, inclusiv europeana și ei consideră că au nevoie de aceste lucruri, de aceste modificări pentru ca până la urmă legea să le fie utilă. Deci amendamentele pe care le-am transmis au fuzionat oarecum cele două perspective. Și am avut și noi participarea noastră, sigur. Însă, dorința mea a fost să extindem puțin lucrurile, fiindcă E important ca muzeele și bibliotecile să poată publica ce au, să poată face public. Există documentare istorice foarte interesante care mă interesează, dar documentarele sunt produse de entități comerciale și eu aș fi vrut ca asta să fie inclus acolo, însă m-am abținut de la introduce amendamente în acest sens fiindcă m-am gândit că ar putea da naștere la controverse, dar am auzit-o pe doamna Niblă care a sugerat acest lucru și nu pot decât să spun că da, mă alătur, fără nicio rezervă. Eu cred că e foarte util acest lucru pentru a pune la dispoziția tuturor acest patrimoniu cultural comun de care dispun, se, se dispune. Apoi perioada aceea de 5 ani la amendamentul 52 numărul, cifra aceasta 5. Să zicem că am ales o aleatoriu. Dar uh, în propunerea inițială a comisiei se spunea că pentru producții audiovizuale ar trebui să care trebuie să fi fost produse înainte de 1 ianuarie 2001 sau 2002, dacă nu mă înșel. Deci era un termen. Uh, se spunea că trebuie să fie măcar rezonabil de durată. Da, eu cred că e problematic să avem o dată fixă, fiindcă e un lucru, o problemă care ar putea să apară și pe viitor. Și cred că e mai bine să avem un cadru de timp care să gliseze așa odată cu operele. Comisia n-a propus nicio limită de timp pentru ziare și cărți, Adică în momentul în care o revistă ajunge la chioșcuri, cineva ar putea teoretic să spună că uh, părți din revista respectivă sunt uh, opere orfane și așa mai departe, dar e logic. Până la urmă e vorba de opere relativ vechi, relativ care există relativ de ceva timp. Și de asta am spus că opere care sunt mai noi de 5 ani nu intră aici, adică trebuie să se știe cine este responsabil și dacă nu se știe, atunci cu regret trebuie să se aștepte câțiva ani până trece termenul acela de 5 ani. Ăsta e motivul pentru care am introdus această limită de timp. Da, în afară de asta, cred că cam toată lumea este de acord. Vorbim despre biblioteci, vorbim despre mari posturi de televiziune, încă o dată. Deci nu e vorba de organizații de criminale sau entități care uh, să acționeze altfel decât cu bună credință. Dar există deja uh, daune prevăzute și sancțiuni la nivel național. Uh, astea sunt ca un fel de punct de pornire pentru directivă și nu trebuie să reluăm ce există deja. Deci, da, pe mine mă mulțumește textul și aștept cu nerăbdare evoluția și sper că am reușit să explic în termen rezonabil la ce m-am referit cu acei 5 ani sau ce aveam în vedere. Herzlichen Dank, Herr Kollege Engström. Jetzt habe ich Herrn Kollegen Boris und dann Frau Kollegin Thein. Mulțumesc, domnule Engström, domnule Boris și după aceea Comisia. Pani za, za współpracę. Mulțumesc frumos și eu aș vrea să felicit pe doamna Gönninger pentru o excelentă cooperare și pentru o abordare foarte activă în dosarul privind această directivă. Sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le subliniez. Mai întâi, domeniul de aplicare destul de vast al acestei directive în ceea ce privește activitățile publice. Se pare că definiția activităților publice diferă de la un stat membru la altul, deci poate ar trebui să fie clarificată, mai ales în ceea ce privește activitățile non-profit. Ar trebui să uh, avem o definiție mai clară și mai transparentă. Uh, ne preocupă pe toții foarte mult domeniul de aplicare și accesibilitatea ar trebui să fie cât mai vastă cu putință dar uh, împărțirea entităților uh, între entitățile care vor să folosească în scopuri uh, comerciale și ce alte entități ar putea să um, facă lucrurile uh, puțin mai complexe. Apoi, uh, drepturile de autor și drepturile asociate. Amintiți-vă că uneori drepturile de autor se pot fi transferate legal altcuiva, adesea chiar de autorii în sine. Deci trebuie să includem în directivă nu doar pe autor, ci și pe deținătorii uh, legali de drepturi de copyright sau drepturi asociate. Un alt lucru pe care vreau să-l evidențiez se referă la acele lucrări pentru, uh, la care avem mai mulți autori. Uneori, nu putem separa uh, segmentele unei anumite uh, opere pentru a le uh, atribui unui anumit autor. Uh, uneori știm că este doar un autor sau un deținător al unui drept de autor și atunci această lucrare nu trebuie clasificată drept uh, operă orfană. Pentru că acest lucru se întâmplă chiar des. Și încă un lucru. Uh, publicările în presă nu toate regulile generale din directivă se aplică peste tot la fel. Adesea apar uh, publicări anonime în presă sau se folosesc um, pseudonime. Consider că asemenea articole de presă pot fi considerate opere orfane. De aceea cred eu că Este important ca noi să lăsăm această posibilitate de recunoaștere a operelor uh, anonime ca fiind opere orfane. Poate că acest lucru este contrar normelor și cred că ar trebui să găsim o soluție separată. Um Doamna Tare, îmi cer scuze că nu am putut să particip de la bun început la această discuție. A trebuit să lipsesc puțin. Mulțumesc raportoarei dar vreau să fac și eu câteva observații. În primul rând, nu um, este foarte limpede de ce în ce privește broadcasterii, domeniul de aplicare a fost extins. Um, se insistă um, nu doar pe posturile publice, ci și pe posturile private, pentru că este vorba despre lucruri lucrări care au fost produse înainte de 2002 și cred că în perioada aceea în majoritatea statelor membre nici măcar nu existau posturi private de radio-televiziune. Deci, um, oricum dacă um, fosturile private cunosc autorii uh, operelor pe care le-au difuzat, nu știu de ce trebuie să modificăm domeniul de aplicare. Oricum, posturile private de radio-televiziune nu acționează niciodată în interes public. Uh, reprezintă uh, interese private. Oricum, nu sunt de acord cu extinderea domeniului de aplicare inclusiv asupra posturilor publice de, eh, private de radio-televiziune. Și eh, nu înțeleg care ar fi rostul dacă se intenționează eh, și să ne referim la posturi publice care însă au o formă de organizare de tip privat. În ce privește plățile, eu cred că ar trebui să se introducă totuși o plată obligatorie, um, indiferent dacă utilizatorul uh, este publicul larg sau nu. Aș vrea să mă mai refer și la câteva amendamente din partea raportoarei. Încep cu amendamentul 39. Cazul în care deținătorul de drept este cunoscut, dar nu îi se cunoaște adresa, nu este de găsit. În cazul acesta, propunerea Comisiei prevede ca numele autorului să nu fie indicat. Da, nu știu care ar fi temeiul legal pentru asta. Amendamentul 39. Deci, mai am și probleme cu amendamentele 29 și 31. În 29 se spune că indiferent de reglementările din statele membre pentru administrarea drepturilor, să um, acționeze și licențele uh, colective. Eu cred că urmează să uh, elaborăm și o directivă privind aceste organizații care administrează drepturile colective. După aceea, de ce drepturile de autor pentru autorii cunoscuți să nu fie uh, plătite atunci când uh, sunt uh, cunoscuți doar o parte din autorii unei opere. De ce opera în continuare ar urma să fie considerată operă orfană? Mi s-a explicat că în cadrul unei producții cinematografice există un număr foarte mare de deținători de drepturi de autor și um, ca atare se poate opera așa cum s-a propus. Mulțumesc din nou, doamna Nibler, după aceea comisia și după aceea raportoarea. Mulțumesc. Da, mi se pare că este foarte uh, interesantă această discuție. Dragă Alexandra, vreau să îmi adresez și eu câteva întrebări. Dacă ă, revista Spiegel își folosește arhivele, este absolut în interes public. Sau revista Focus, sau ă, o revistă economică, sau ziare germane care doresc să își valorifice arhivele. Nu văd de ce ă, aceasta nu ar fi un interes public pentru că Spiegelul, de pildă, are uh, o serie întreagă de articole importante legate de istoria Germaniei, de pildă. De ce nu uh, am putea aplica directiva și asupra uh, acestor publicații private? Domnul Ciorelu, acum din partea Comisiei. Uh, Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mai întâi, am vrut să mulțumesc atât uh, raportare cât și uh, comisiei noastre pentru eforturile de până acum. Discuțiile sunt foarte constructive, interesul pentru această propunere este foarte mare și există o serie de amendamente foarte utile, atât din partea raportoarei cât și din partea celorlalți deputați. Ele sunt utile atât uh, pentru faptul că ele îmbunătățesc propunerea Comisiei din anumite perspective, uh, dar și pentru că se vede clar că această comisie merge în direcția creării unei convergențe cu ceea ce se întâmplă la nivelul Consiliului, cel puțin așa consideră Comisia și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. S-au ridicat foarte multe probleme aici și o să mă refer la uh, cele mai importante, cel puțin din perspectiva mea. Mai întâi, există o discuție cu privire la domeniul de aplicare al acestei directive. Doamna Nibler a menționat problema uh, dacă acest lucru ar trebui să se extindă și la uh, edituri. S-a vorbit și despre uh, difuzorii uh, Uh, privați și pot să vă spun că abordarea Comisiei în propunerea sa a fost aceea de a crea uh, prin această directivă un instrument pentru instituțiile publice. Și spun pentru instituțiile publice deoarece le-am considerat și permiteți-mi să folosesc termenul de custode al patrimoniului nostru cultural. Aceasta este abordarea noastră și de aceea am limitat domeniul de aplicare în ceea ce privește beneficiarii la cei menționați în prezent în articolul 1 al propunerii noastre. Același lucru se întâmplă și cu discuțiile despre misiunea interesului public, articolele 6 și 7, și dacă ar trebui sau nu să um, vorbim despre o remunerare. Aici, în principiu, am încercat să propunem un sistem bazat pe articolul 6 în special pentru utilizările în interesul uh, Uh, public. Și ce vrem să spunem cu interes public? Trebuie să uh, recunosc că conceptul lasă un oarecare loc de interpretare, dar Comisia s-a referit în principiu la activități necomerciale. Și asta înseamnă activități prestate fie gratuit pentru utilizatorul final, fie în uh, baza plății unei taxe care nu depășește uh, costurile necesare pentru prestarea acestui uh, serviciu. Acesta este motivul pentru care nu am prevăzut remunerarea în cazul utilizării necomerciale, pentru că ne-am gândit că dacă folosim sistemul căutării, și nu au existat utilizări comerciale din momentul în care titularul uh, recuperează cu totul dreptul uh, de autor, uh, lucrurile se complică, de aceea nu am considerat că trebuie să vorbim despre remunerare. În articolul 2 am încercat să oferim o flexibilitate statelor membre care uh, vor să permită anumite utilizări comerciale, dar tot uh, din perspectiva instituțiilor publice menționate la articolul 1. Comisia ia notă uh, de discuția uh, desfășurată în prezent atât în comisia aceasta cât și în alte comisii despre posibilitatea de eliminare a articolului 7 și deocamdată uh, urmărim această dezbatere. Apoi au uh, s-a făcut referire la o serie de aspecte tehnice, dar importante și ele. Există o serie de elemente care pot, într-adevăr, să ne îmbunătățească propunerea pentru a clarifica lucrurile, de exemplu, nevoia de a menționa uh, uh, deținătorii de drepturi și nu doar autorii, pentru că, într-adevăr, există situații în care uh, există deținători de drepturi care se referă la uh, obiectul în sine și apoi discuția vis-a-vis -vis de operele parțial orfane. Am luat notă de faptul că în această comisie uh, s-a depus o serie de amendamente care propun uh, să meargă mai departe decât propunerea Comisiei, care spune că de îndată ce un autor reapare, opera respectivă nu mai este orfană și mi se pare că o serie din soluțiile prezentate în această comisie ar putea să meargă în direcția corectă și pentru că aceeași discuție are loc și în Consiliu. Este, deci, o direcție care merită exploatată și din perspectiva noastră. Mai sunt uh, încă niște aspecte și după care o să închei, dar sigur vă rămân la dispoziție pentru întrebări. Și, dar înainte vreau să mă refer la amendamentele uh, care menționează actul de comunicare către public. Uh, care ar înlocui conceptul de punere la dispoziție uh, din uh, propunerea Comisiei cu conceptul de comunicare către public. Vreau să subliniez faptul că sunt două concepte specifice care au un sens foarte specific în achiul de drepturi de autor. Motivul pentru care propunerea Comisiei folosește conceptul de punere la dispoziție, making available, este că obiectivul propunerii este acela de a acoperi diseminarea operelor orfane pe internet, publicarea online, despre acest lucru vorbim. Și în acest caz, actul relevant din perspectiva drepturilor de autor, atunci când vorbim despre uh, conținut digital, diseminat online, este acela de punere la dispoziție, making available. Uh, de aceea am considerat că um, e bine să folosim acest termen, uh, pentru că termenul de comunicare către public al uh, merge dincolo de um, domeniul de aplicare al internetului și nu aceasta a fost intenția Comisiei prin această propunere. În sfârșit, o chestiune foarte specifică, din nou, problema anonimității. Uh, de acord, uh, anonimatului, mă scuzați. Într-adevăr, anonimatul nu înseamnă uh, opera orfană. În, în cazul unui articol de ziar sau o altă lucrare publicată anonim, asta nu înseamnă că nu trebuie să se efectueze cercetările corespunzătoare și considerăm chiar adesea că, în practică, uh, editura care a publicat o carte anonim va cunoaște autorul respectivei lucrări. Sunt uh, lucruri tehnice, dar uh, cu siguranță clarificări suplimentare s-ar putea, uh, vor fi utile. Rămân la dispoziție și pentru alte întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, raportoarea doamna nu, Consiliul este prezent și Consiliul în sală, atunci vă rog să dăm posibilitate și Consiliului să ne exprime punctul de vedere, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mult am plăcerea să fi condus grupul de lucru la nivelul Consiliului care uh, se ocupa de drepturile de autor și în acest grup de lucru uh, ne-a interesat evident și această propunere. Mulțumim pentru uh, posibilitatea de a afla aici uh, ce își propune acest raport și uh, ce prevăd amendamentele. Un număr de amendamente care a fost avansat de către raportoare reflectă, de fapt, și punctul de vedere pe care l-am îmbrățișat noi la nivelul uh, Consiliului. Uh, și noi am identificat uh, probleme similare pentru care trebuie să găsim rezolvări. Dar cred că suntem pe calea cea bună. Foarte pe scurt, pentru că multe lucruri deja au fost prezentate destul de amplu. Aș vrea să mă refer la o chestiune de ordin mai general pentru a vă permite să înțelegeți în ce direcție au, s-au derulat discuțiile la nivelul Consiliului. Este un domeniu foarte dificil pentru că noi în mod special ne ocupăm de drepturile de autor, dar fără acordul autorilor, ca să spunem așa și de altfel și fără acordul uh, uh, urmașilor sau uh, altor deținători de drepturi. Deci trebuie să avem formulări foarte precise care să creeze un uh, cadru juridic solid, inclusiv pentru valorificarea arhivelor, ceea ce, ce este permis și ce nu este permis în legătură cu operele orfane. Pe de altă parte, bineînțeles că nu trebuie să aducem limitări uh, deținătorilor de drepturi. În Consiliu uh, am ajuns până la urmă la o propunere care a fost elaborată de către președinția poloneză și avem și două texte um, care uh, conțin soluții de compromis și care sunt discutate acum la nivelul Consiliului ne ocupăm de uh, probleme legate și de concepte uh, instituții publice și interes public. Deci, uh, operele orfane trebuie să devină accesibile publicului larg. Deci, se vorbește despre instituții publice, și despre arhive și despre biblioteci online dacă uh, urmează ca aceste opere să fie valorificate comercial și de către uh, instituții private, s-ar putea uh, încălca anumite drepturi de autor și atunci trebuie create anumite garanții care să protejeze totuși autorii în valorificarea comercială a operelor lor. Deci, discuțiile la nivelul Consiliului se limitează la instituțiile de interes public care nu desfășoară o activitate comercială, iar pentru ele noi propunem un mecanism trebuie ca uh, în articolul 6 să fie uh, făcute precizări uh, aceasta este propunerea noastră. Este vorba despre utilizarea permisă. Este, um, de fapt, o exceptare de la limitări în utilizare. Iar această utilizare uh, permisă, exceptions and limitations, uh, sunt menite uh, ca o bibliotecă sau o arhivă să poată să se servească uh, fără complicații de operele orfane, să nu fie nevoie de uh, vreo licență din partea cuiva, dar în același timp trebuie să existe garanția că drepturile de autor nu sunt uh, încălcate în mod flagrant, pentru că trebuie să protejăm drepturile de autor printr-un mecanism de testare în trei pași, în trei etape și acest mecanism de testare trebuie de fiecare dată să fie aplicat înainte de a se uh, acorda dreptul de utilizare a respectivei opere. Iar cei îndreptățiți uh, în măsura în care sunt depistați, sunt găsiți, au dreptul la o plată. De asemenea, trebuie să Ehm, existe obligativitatea de a plăti daune dacă ehm, cercetarea desfășurată nu s-a bazat pe criteriile propuse de noi și nu a fost efectuată suficient de serios. Trebuie să ehm, ne gândim că această directivă trebuie să introducă un sistem de accesibilitate a operelor orfane pe plan comunitar. Statele membre vor avea în continuare posibilitatea să introducă soluții ample care să se bazeze și pe alte mecanisme care facilitează accesul, eh, dar eh, să facă acest lucru pe plan național. Deci, operele orfane ar putea eventual să fie folosite și în scop comercial, dar uh, pe plan național. Directiva, din acest punct de vedere, nu va propune reglementări. Directiva se va referi doar la acele opere uh, care urmează să fie valorificate pe plan comunitar, uh, biblioteci prin internet, atunci când utilizarea, uh, utilizatorul are practic un caracter paneuropean. Deci, în continuare, statele naționale pot să propună pentru utilizarea pe plan național al propuneri. Directiva nu va uh, interzice în niciun fel o acțiune de acest gen. Dacă sunt întrebări, stau la dispoziție. Președintele, mulțumesc, doamna Geringer. Mulțumesc frumos. Mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile și remarcile lor. Trebuie să spun că nu am discutat amendamentele mele pentru că le-am prezentat cu o altă ocazie, dar trebuie să mai clarific un lucru. Eu nu am sugerat că un autor cunoscut nu are dreptul uh, să își facă numele public, să și-l facă cunoscut pe opera publicată. Articolele 6 și 7 acum. În articolul 6 avem toți termenii și condițiile care trebuie respectate de fiecare operă orfană pentru ca ea să poată fi pusă la dispoziție. Deci tot ce a existat în articolul 7 a fost transferat de către mine în articolul 6. Și de aceea uh, apare uh, o eliminare acolo unde este numele autorului. Ia, toți termenii și condițiile referitoare la operele orfane uh, sunt acum în articolul 6. Este o revoluție, ca să spun așa. Pentru că o parte din articolul 7 a trecut la articolul 6 și acest lucru se aplică tuturor operelor orfane. În articolul 7 m-am concentrat doar pe uh, posibilă utilizare comercială a unei opere orfane. Deci articolul 7 se leagă exclusiv de utilizarea comercială a operelor orfane, iar articolul 6 conține toate condițiile pentru utilizarea operelor orfane. Acum, instituțiile publice și, de fapt, toate instituțiile definite la articolul 1. Am vrut să includ acolo și arhivele și bibliotecile care nu sunt instituții publice prin uh, numele lor, dar oferă acces publicului. Fiecare bibliotecă, fie ea și privată, fiecare arhivă gestionată de o fundație sau de o organizație, își pune um, operele la dispoziția publicului. Să ne imaginăm o bibliotecă uh, științifică gestionată de o universitate particulară. Arhivele trebuie să fie făcute publice. Aș vrea ca ele să fie făcute uh, publice pentru publicul uh, general. De aceea nu am folosit termenul de instituție publică, uh, ci mă refer la accesul uh, către public. De aceea aș vrea să, formulez, să reformulez articolul 1 uh, um, pentru a include această perspectivă. Operele din aceste instituții, în cărți avem biblioteci, dar nu e vorba doar de biblioteci, ă, ă, nu e vorba doar de cărți, avem ă, și opere audiovizuale. Și uh, iată motivul pentru care păstrez un registru mai general și enumerez toate uh, instituțiile care au uh, colecții de uh, cărți sau filme, de exemplu o bibliotecă BBC. Sunt sigură că are și articole de ziare, uh, și filme, și cărți, și fotografii de asemenea. Sau chiar uh, piesă de teatru. Nu am vrut să intru în detalii, ci să păstrez uh, un registru general și să subliniez faptul că ele trebuie puse la dispoziția publicului. În ceea ce privește arhivele, vorbim despre arhivele și operele uh, deținute de arhivele unei instituții, nu de arhivele altcuiva. Este vorba de o instituție care are propriile arhive și vrea să pună documentele de acolo, cărți sau orice fie, ele, la dispoziția publicului. Deci doar arhivele unor anumite instituții intră în această categorie. Există și cazuri în care uh, este cunoscut un autor, iar ceilalți sunt necunoscuți. Da, am sugerat și eu un amendament uh, asemănător, dar am discutat deja acest aspect. Vreau uh, doar să mă refer acum la amendamentele dumneavoastră și vă mulțumesc pentru toate, mai ales uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc și secretariatului, în uh, special doamnei Eva Voltavici, pentru o excelentă cooperare. Pe scurt, săptămâna viitoare vă voi trimite amendamentele de compromis propuse cu privire la uh, aspectele necontroversate, iar în ceea ce privește restul amendamentelor care necesită discuții suplimentare, Probabil că o să vă invit pe toți la o discuție, poate la Strasburg, și cred că va trebui să le discutăm mai pe larg. Sper să ajungem la compromisuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Subiectul nu este nici de cum simplu. cred că acum putem încheia dezbaterea și înainte de a trece la raportul colegului Țviefca, vreau să vă mai propun o corecție. În legătură cu termenele de depunere a amendamentelor. Raportorii au fost de acord ca în legătură cu raportul pentru Roma 2 și uh, pentru reformarea instanțelor, uh, termenul de depunere a amendamentelor să fie extins până în ianuarie, deci să nu fie 1 decembrie. Trecem acum la raportul Svievka. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au fost suficient de hotărâți pentru a rămâne să-mi asculte intervenția. Am cer scuze că n-am fost prezent ieri. Am uh, avut niște probleme și de asta n-am putut să particip la întâlnire. Vă mulțumesc că sunteți aici și uh, îmi ascultați intervenția. Deocamdată ne aflăm uh, într-o etapă în care analizăm amendamentele pe care le-am primit. Uh, e vorba de uh, ajustarea unor elemente din raport. Raportul de care vorbim nu este unul simplu, este un raport care se referă la buna funcționare a regulamentului Bruxelles 1. Am primit 62 de amendamente în total. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au transmis amendamente, în special lui Evelyn Regner și Diane Wallis, care au fost uh, cele mai, persoanele cele mai active și vreau să vă avertizez totuși că mai rămân lucruri de făcut pentru a ajunge la o soluție finală de compromis. După ce am analizat amendamentele propuse, am înțeles care sunt problemele care există, care continuă să existe. Dar o să încep totuși cu punctele necontroversate. În primul rând, eliminarea procedurii execuator în sine. Subiectul acesta a fost discutat pe lung în seminarii, am discutat cu experții în cadrul uh, trialogului și se pare că există consens în ceea ce privește eliminarea procedurii execuator. Cu toții considerăm că în prezent climatul juridic și cooperarea uh, dintre diferitele jurisdicții la nivel european este așa de bună încât nu e nevoie de instrumente suplimentare, fiindcă acestea n-ar face decât să crească costurile uh, procedurilor în materie civilă și comercială. Deci nu mai trebuie să se verifice încă o dată hotărârile judiciare care au fost pronunțate deja. Lucru care mă mulțumește pentru că, după părerea mea, Aici putem vorbi de adevărată plus valoare a noului document, odată ce acesta este adoptat. Și sper și sper că este o speranță întemeiată că politica publică să fie una dintre clauzele, de una dintre garanții și asta s-a bucurat de sprijinul majorității colegilor, lucru care mă mulțumește. Sigur, nu este posibil să fim de acord pe toate aspectele, deși mi-aș fi dorit acest lucru. În ceea ce privește eliminarea procedurii executor, rămâne problema derogărilor. Comisia a sugerat două astfel de derogări. Una în cazul defăimărilor și alte în ceea ce privește acțiunile industriale, acțiunile colective în despăgubire. Cred că cu cât sunt mai simple regulile, cu atât e nevoie de, cu cât e nevoie de mai puține derogări, cu atât mai bine. Și dacă e posibil să se controleze procesul prin intermediul politicilor publice, uh, nu cred că derogările mai trebuie păstrate. Asta este poziția mea pe care o susțin. Și oricum o să mai discutăm despre asta. Bun, asta pe de o parte. Mai avem un al doilea grup de amendamente referitor la starea uh, procedurilor se pare că prima etapă a demonstrat că uh, prima impresie nu este întotdeauna corectă. Și aș vrea să-mi retrag amendamentul 19 și și amendamentul 20, pentru că am analizat în detaliu propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește acordul privind alegerea, alegerea forului și cred că E o propunere bună care ar trebui să fie sprijinită. În ceea ce privește celelalte amendamente referitoare la uh, extinderea procedurilor, toate amendamentele se îndreaptă cam în aceeași direcție. Este important pentru fiecare dintre noi să se obțină efectul dorit și anume să se elimine activitățile de tip torpilă, cum le numim noi, și să se creeze niște norme clare și coerente în ceea ce privește acordurile privind competența judiciară. Trebuie ca părțile la proceduri și instanțele să înțeleagă, să le fie foarte clar care este forul potrivit. Deci avem cu toții același obiectiv, lucru care nu poate decât să-mi dea speranțe că vom ajunge la un bun compromis și că articolele de la 29 la 34 pot să fie acceptabile de noi toți și vom ajunge la o bună propunere. Acum, chestiunea care mi se pare mie cea mai problematică lucru pe care l-am subliniat deja de câteva luni. Mă refer acum la domeniul de aplicare al propunerii Comisiei. Comisia a sugerat ca domeniul de aplicare să fie extins, să includă și cauzele în care una dintre părți nu își are domiciliul într-un stat membru UE. Altfel spus, să includem și statele terțe, ca să spunem lucrurilor pe nume. Există amendamente care au fost prezentate în acest sens și unele dintre ele sprijină această poziție a Comisiei Europene, însă vreau să vă reamintesc că am organizat seminarii, am avut discuții pe acest subiect și se pare că specialiștii nu se opun ideii în sine, pentru că ideea este una bună. Însă, se opun soluționării în acest fel a problemei, adică în documentul acesta, la acest moment. Așa că eu mai degrabă aș fi de părere să-i ascultăm pe experți. Adică, în principiu sunt de acord cu această idee, dar nu acum e momentul să ne ocupăm de acest lucru. E prea devreme, pentru că trebuie să recunoaștem, nu știm încă ce s-ar putea întâmpla dacă stat, un stat terț ar dori ca hotărârea pronunțată în statul respectiv să fie recunoscut în UE. Sigur, eu urmăresc foarte îndeaproape toate acele discuții știu că în Consiliu se discută acest subiect și sper că vom fi informați și că până la urmă va rezulta ceva bun. De asemenea, am analizat amendamentele care au fost prezentate în acest raport și unele dintre ele se referă la o chestiune foarte importantă și anume acțiunile colective în despăgubire. Acestea sunt niște chestiuni foarte importante. Pe de o parte, propunerile prezentate de Evelyn sunt foarte interesante, dar, pe de altă parte, cred, ba chiar mă tem, că depășesc oarecum domeniul de aplicare al versiunii acestea reformulate și, ca atare, ar putea să fie considerate nepotrivite deocamdată pentru această versiune a documentului, fiindcă uh, și procesul acesta de reformulare trebuie să respecte anumite condiții, anumite termeni. Prin urmare, eu am îndoielile mele despre chestiunea aceasta. Mi-ar plăcea să știu ce propune comisia. Sunt deschis să găsim o soluție. Sper că vom putea ca unele dintre aceste lucruri să fie introduse în preambul, însă nu va fi posibil să introducem toate acele modificări în articole, fiindcă așa ă, s-ar depăși cu mult domeniul de aplicare dorit. De asta spun că vreau să aud părerea comisiei și aștept ă, discuții ulterioare. Majoritatea întâlnirile noastre s-au axat pe chestiuni legate de arbitraj și faptul că acesta ar trebui să fie scos în afara domeniului de aplicare a regulamentului. Și de data asta timpul e de partea noastră. Se pare că Analiza situației și discuțiile pe care le-am avut au demonstrat că normele actuale referitoare la arbitraj sunt foarte bune, potrivite și de aceea am introdus amendament să-mi elimin greșeala, propria greșeală, și aș vrea în același timp să vă informez că îmi retrag amendamentul, amendamentul 1 și amendamentul 10 referitor la arbitraj. În cadrul întâlnirii noastre de astăzi, am întrebat-o pe comisara Reding dacă se gândește să mai mod- aducă modificări la Bruxelles 1 în contextul noilor reguli referitoare la competența eh, privind brevetele. Dar se pare că e prea devreme să primim un răspuns concret în acest sens. E un lucru la care o să lucrăm, dar aștept să fim informați, nu la curent de Comisia Europeană. Așa că, pentru a rezuma toate cele spuse, e vorba de o chestiune foarte sensibilă și există părți din regulament care se vor modifica semnificativ și de asta nu trebuie să ne pripim. Se pare că planul meu ambițios va trebui să se modifice. Eu am crezut că votul final va avea loc în decembrie, dar iată că nu se mai poate întâmpla acest lucru, probabil în ianuarie va fi mai bine ca atunci să încercăm să găsim o soluție bună la o problemă juridică destul de importantă. De asta nu trebuie să cedăm presiunii. Și în încheiere vreau să vă spun că marți 29 noiembrie, la orele 11, va avea loc o altă rundă de discuții în format tripartit, adică marțea viitoare. Aștept acum părerea Consiliului și a Comisiei. Mulțumesc, doamna Reigler. Uh, Uh, Mulțumesc, domnule raportor, pentru această prezentare foarte uh, cuprinzătoare a poziției dumneavoastră, respectiv a amendamentelor înaintate. Cred că numărul mare al propunerilor de amendament nu, nu indică um, faptul că uh, nu ar fi un subiect foarte important acesta pe care îl analizăm noi cu cât m-am ocupat mai intens de Bruxelles 1, cu atât mi se pare mai important să vă spun următorul lucru. Este vorba aici despre o variantă nouă, o reformulare. Deci acesta trebuie să fie cadrul în interiorul căruia să evoluăm. Pentru că adesea mie limitele între uh, recast și revision nu mi se par foarte clare, între o uh, variantă nouă de formulare și o revizuire. Pentru că ceea ce propune Comisia acum este de fapt mai mult decât o uh, reformare. Este vorba despre renunțarea la acordul execvatur. Este vorba de asemenea despre relația cu state terțe. Deci nu sunt fleacuri despre care vorbim aici în reformulare. Tocmai de aceea ă, amendamentele ă, trebuie să semnalizeze că Bruxelles 1 este ă, foarte important este vorba despre măsurile legate de uh, lupta de clasă, de pildă, uh, care mie mi se par a fi foarte importante despre legislația muncii. Și, uh, de fapt, dacă ne propunem doar o reformare cred că um, aici Comisia face un joc periculos în ce privește dreptul de inițiativă. Pentru că revenind la măsurile privind uh, conflictele de muncă, Comisia semnalizează că ar trebui să fie uh, un fel de calmant pentru cei care îmbrățișează intens uh, Um, această tematică. Eu cred însă că trebuie să atragem atenția și am făcut acest lucru în repetate rânduri. Regret de altfel că doamna Wallis nu este prezentă în sală pentru că uh, și domnia sa uh, a avansat amendamente care susțin acest punct de vedere, inclusiv în ce privește Roma 2. Deci, um, regret că este atât de dificil să uh, uh, impunem o cerință a comisiei noastre să existe o coerență între Bruxelles 1 și Bruxelles 2. Iar în ce privește Roma 2, uh, de asemenea, trebuie să clarificăm ce legislație trebuie să uh, fie aplicată. În ce privește shoppingul prin internet, Cred de asemenea că trebuie să avem o poziție clară și nu mi se pare indicat că uh, o instanță din Polonia decide în legătură cu un conflict de muncă care s-a desfășurat în Austria. Uh, pentru că eu cred că în Polonia ar trebui, de fapt, să fie aplicată legislația uh, valabilă în Austria, tocmai uh, oferindu-vă acest exemplu, vreau să mă înțelegeți de ce insist atât de mult asupra necesității unei coerențe care să reglementeze inclusiv conflictele de muncă uh, și uh, acest lucru trebuie să reflecte la și în Bruxelles 1. În ce privește rezervele formulate de către raportor, în ce privește extinderea uh, regulamentului asupra unor pârâți din state terțe, cred că trebuie să discutăm mai intens. Uh, rezervele pe care le aveți sunt într-adevăr foarte serioase și merită să fie luate în serios. În ce privește procedura execvator, Cred că uh, trebuie să încercăm să ajungem la un punct de vedere comun. Trebuie mm, să existe o abordare precaută. Trebuie să găsim uh, aici niște măsuri de siguranță pe acest parcurs pe care ne-l propunem până la uh, renunțarea metodei execvator. Iar în ce privește măsurile urgente care ar trebui să fie uh, avute în vedere, cred că informațiile trebuie să fie oferite în legătură cu uh, măsurile care trebuie să fie aplicate. Sigur, trebuie să existe garanții juridice, dar în același timp trebuie să acționăm și cu celeritate. Președintele, mulțumesc din partea comisiei acum. Dar poate că înainte colegul Gargani și după aceea comisia. Are una... Domnule președinte, am vrut doar să subliniez un aspect. După cum am spus în discuțiile de ordin general pe care le-am avut atunci la, când am avut audierea experților, uh, Uh, m-a interesat foarte mult chestiunea aceasta a litispendenței, care e o chestiune foarte sensibilă din punct de vedere al organizării sistemului judiciar. Amendamentele și lucrurile pe care tocmai le-am uh, auzit spuse de raportor sunt convingătoare pentru mine. Eu am prezentat două amendamente, cred că sper că raportorul le-a apreciat. Unul care uh, Uh, de la 30 uh, de zile se extinde la 6 luni pentru un judecător pentru a stabili competența. E un amendament de termen tehnic. Invers, de fapt, 6 luni e exagerat pentru a stabili competența. Și celălalt e un pic mai complex și se stabilește la, se referă la judecător care verifică dacă într-adevăr a existat o bună credință atunci când s-a identificat competența judiciară. De multe ori, și cred că asta ar putea să fie o evoluție față de rezultatele pe care vrem să le atingem, atingem, s-ar putea să existe și o reacredință, Și atunci sugestia mea ar fi să se stabilească o sancțiune, să se prevadă o sancțiune uh, care să fie impusă în momentul în care se face această alegere a competenței cu rea credință. Nu intru în detalii pe celelalte chestiuni, fiindcă știu că o să revenim la acest subiect, am vrut doar să subliniez cele două amendamente. Comisiune Mulțumesc. Comisia. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și uh, deputaților pentru observațiile lor și domnului Zviesca pentru um, comentariile sale. Mai întâi o să vorbesc uh, despre problema formatului reformării. Uh, Uh, un lucru deja abordat de unii dintre dumneavoastră. Uh, Comisia dorește să sublinieze încă o dată faptul că propunerea sa este prezentată într-adevăr sub forma unei uh, reformări și această tehnică a reformării presupune un acord instituțional între Parlament, Consiliu și Comisie cu privire la faptul că nu au loc schimbări de fond altele decât cele propuse de Comisie. Uh, Uh, deci că Parlamentul în sine nu propune alte, uh, nu vine cu alte propuneri decât cele ale Comisiei. Deci, în uh, amendamentele propuse la proiectul de raport al domnului Zviefska, precum și în avizul Comisiei de Ocupare, apar unele îngrijorări referitoare la următoarele propuneri. Mai întâi, propunerile privind normele de competență vis-a-vis -vis de acțiunile industriale, Considerăm că aceste propuneri nu intră sub incidența uh, regulamentului de reformare, apoi normele de competență pentru contractele individuale de muncă în al treilea rând, normele de competență pentru încălcarea intimității sau drepturile legate de personalitate și, în sfârșit, normele de jurisdicție pentru disputele cu privire la delict și svazi-delict, articolul 5, aliniatul 3, inclusiv normele privind chestiunile de protecția mediului. Considerăm că toate aceste amendamente sunt în afara um, incidenței uh, regulamentului de reformare. Comisia dorește să reamintească faptul că în mai 2010 președintele Comisiei a scris deja o scrisoare președintelui Parlamentului European în care își exprima îngrijorarea cu privire la practica votării unor amendamente care nu se ocupă cu propunerea uh, transmisă de comisie și avem încredere că se va ține seama de temerile noastre vis-a-vis -vis de uh, reformarea acestui text în procedura următoare. În ceea ce privește conținutul uh, observațiilor uh, domnului Zievca, Acțiunile industriale și normele uh, uh, de competență pentru aceste acțiuni vă pot confirma că în uh, propunerea Comisiei am ascultat temerile factorilor de interes și ei au spus că uneori pot fi acționați uh, în instanță într-o formă la care ei nu, pe care ei nu pot să o prevadă. Și, uh, în special, uh, sindicatele se gândesc să aibă competență exclusivă pentru disputele legate de acțiunile colective, conform normelor din regulamentul Roma 2. Comisia consideră că nu este bine să se creeze o nouă uh, normă de uh, competență exclusivă. Noi considerăm că uh, competența exclusivă este una foarte specială, care se limitează la dispute foarte specifice, care au o legătură foarte specială cu instanța, de exemplu, cu privire la absența Uh, părților sau așa mai departe. Deci noi considerăm că competența exclusivă, acordarea de competență exclusivă uh, disputelor colective nu este justificată pentru că nu există o legătură specială în cazul disputelor uh, colective. Deci, câtă vreme Comisia nu a propus uh, schimbări în acest uh, caz, lucrurile uh, cred că ar trebui să rămână ca atare. Alte câteva mici observații. Luăm notă de faptul că domnul Zviefka rămâne um, uh, are mare grijă în ceea ce privește abordarea noastră Uh, cu privire la extinderea normelor de competență. Suntem de aceeași părere pentru că uh, în Uniunea Europeană trebuie să existe uh, o serie de norme de competență uniforme și transparente care trebuie aplicate în, cadrul, în cazul pârâților din stă, țări terțe. Luăm de asemenea notă de faptul că în amendamentele propuse la raportul domnului Zvievca de către unii deputați există o oarecare deschidere cu privire la această chestiune, lucru pe care îl um, salutăm. Așteptăm cu uh, nerăbdare să discutăm în continuare uh, în același mod deschis cu uh, Parlamentul privind reformarea regulamentului Bruxelles 1. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc că și din partea Consiliului se dorește o intervenție. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Uh, my name is Adrian Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Adrian Hobot, coordonatorul unității uh, JAI uh, pentru uh, legătura cu Parlamentul. Aș dori să vă mulțumesc pentru abordarea foarte deschisă și dispusă la colaborare a Comisiei Juri și în special a raportorului domnului Suievca. Și noi ne bucurăm să lucrăm îndeaproape cu Comisia Europeană de asemenea Știm cu toții că regulamentul Bruxelles 1 este instrumentul fundamental pentru cooperare uh, civilă și uh, judiciară în Uniunea Europeană. El indică uh, competența cea mai potrivită pentru soluționarea disputelor transfrontaliere și asigură recunoașterea și punerea în aplicare a sentințelor dintr-un alt stat membru. Uh, Cunoaștem pe deplin faptul că uh, operarea uh, spațiului european de justiție în uh, materie civilă și uh, comercială depinde de succesul sau eșecul procedurii de reformare. Președinția s-a ocupat de pregătirea propunerii inițiale la oaltă cu președinția ungară și acest nou text s-a bazat pe concluziile uh, activităților desfășurate în Consiliu de colegii noștri uh, ungari. Considerăm că am făcut uh, progrese în toate zonele în care Comisia a propus amendamente și, deși există încă o serie de chestiuni care necesită examinare um, aprofundată, considerăm că eliminarea uh, procedurii execuatur este suficient de matură pentru a ajunge la un acord politic. Sigur, rămân încă probleme deschise, dar, din perspectivă generală, Consiliul consideră că această opțiune este în interesul Uh, mediului economic european și al uh, cetățenilor europeni și ne bucurăm că Parlamentul este de aceeași părere. După părerea noastră, se, va putea, uh, se vor putea obține o serie de orientări politice cu ocazia Consiliului din decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată. Aș vrea să spun și eu ceva în legătură cu acest subiect RICAST, reformarea, dar este o problemă pentru toate instituțiile noastre. Doamna Regner se referea la volumul propunerilor Comisiei și, de asemenea, la numărul de amendamente din Parlament. Dar noi trebuie să ne mai gândim și la eh, ce se va întâmpla eh, la nivelul eh, Consiliului. Și, într-adevăr, ă, cred că ă, ar trebui să ă, încercăm să revedem și acea, acel acord Better Legislation din 2003. În clipa de față, însă, lucrurile nu funcționează perfect între instituțiile noastre, dar poate că anul următor vom putea să facem un pas în această direcție. În încheiere, colegul Sviefca încă o dată și în felul acesta vom putea încheia și dezbaterea de astăzi. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Important este ceea ce tocmai ați spus. Este vorba despre faptul că lucrăm deja de multă vreme la acest subiect, dar Uh, uneori uh, se lucrează și 10-15 ani la acest subiect. Mulțumesc tuturor pe, pentru observații, mă bucur că vom mai avea uh, discuții. Nu trebuie să ne grăbim, dacă ajungem la un consens în ianuarie va fi foarte bine. Președinte, deci în felul acesta mă ajungem la punctele 46 și 47 despre care eu v-aș propune să le amânăm pentru că și colega noastră, Limă Cafin, care tocmai a fost numită uh, raportoare nu este prezentă și eu de altfel abia astăzi am aflat că voi fi raportor. Am o notă în față, dar eu cred că va trebui să prezentăm aceste domenii într-un cerc ceva mai larg. Deci dacă nu există obiecții, propun să amânăm aceste subiecte pentru întâlnirea noastră din decembrie. Bun, atunci punctul 48 subsidiaritatea. Ați primit un document înscris și raportoarea nu este prezentă în sală, dar nu conține nimic revoluționar acest document. La punctul diverse există ceva? Nu? Se pare că nu e cazul. Uh, atunci, următorul punct, întâlnirea următoare, luni 19 decembrie, ora 15, aici, la Bruxelles, în clădirea Parlamentului. Mulțumesc pentru atenție și încheiem ședința. Yeah, <laughs> well Gesundheit.